pour régler une fois pour toutes ce problème qui, est, qui, qui dure depuis des années. Now again, and if you don't mind, we proceed to the following point. Is that okay to you? Then. Point number four, five, approach on personal data in the European Union, personal data protection. We're having our colleague Axel Voss as rapporteur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 se pare că sunt niște chestii care se pot adeveri și altele care sunt foarte, foarte discutabile din punctul meu de vedere. Ehm, mulțumesc ehm, domnului de la Comisie că ehm, a făcut o prezentare relativ extinsă și concretă în ceea ce privește acest raport. Precum a menționat și domnia sa, avem o istorie a acestui raport deja, da? În 2005 tot vorbim despre um, infrastructuri critice la nivel european și reușim de fiecare dată să amânăm pe anumite motive, care pentru mine personal nu stau toate în picioare, dacă mă întrebați. Dar tocmai de asta este foarte bine că astăzi avem șansa să deschidem o dezbatere pe această tematică. Dacă mă întrebați pe mine, după atâția ani avem um, un sistem de alertă pe infrastructuri doar în două domenii și nici acestea nu sunt complexe. Vorbim despre o evoluție care ne dezavantajează indiferent despre ce domeniu vorbim. Că vorbim de transport, că vorbim de sănătate, că vorbim despre infrastructura ITNC, că vorbim despre uh, industria alimentației, um, educație, etc. Acestea trebuie să fie corelate între ele, pentru că de altfel degeaba dezbatem alte politici la nivel european. Uh, vorbim aici despre uh, S-a vorbit doar despre aspectul tehnic, ce să facem cu datele, cum să le colectăm, cum să le punem într-o bază de date, cum să le uh, asigurăm securitatea datelor. Asta nu este de ajuns. Noi, ca politicieni, trebuie să avem o altă abordare. Asta este punct, primul meu punct care vreau să-l lansez în dezbaterea de astăzi. Abordarea trebuie să fie aceea că un sistem, existența unui sistem eficient de alertă la nivel european pe toate domeniile. Și aici fac o paranteză, putem discuta dacă le tratăm individual sau dacă le tratăm pe toate în, în um, același proiect legislativ, cum dorește Comisia să propună, cu pretextul că uh, ar fi cerut cineva sau câteva state membre. Um, însă avem strict uh, nevoie de această corelare a sistemelor de alerte pentru a putea eficientiza orice altfel de politică în toate uh, domeniile relevante uh, de competență europeană. Um, se spunea că în 2008 s-a pus un temei juridic după o analiză făcută um, și aș vrea să spun că sunt doar parțial de acord cu uh, Comisia Europeană. Statele membre în majoritatea lor sunt de acord cu existența unui, uh, uh, unui sistem și am aici datele concrete. Uh, avem 65,8% um, care um, au răspuns pozitiv unui sistem de alertă sau existenței unui sistem de alertă la nivel european um, și 14 state membre au răspuns că trebuie îmbunătățit și extins uh, sistemul de alertă de la cele două sisteme care le avem în momentul de față. În momentul de față există doar pentru transport și energie și acestea sunt discutabile pentru că trebuiesc uh, parțial îmbunătățite. Um, în ceea ce privește Uh, opiniile Consiliului European uh, despre care făcea vorbire Comisia Europeană, aș vrea să spun că uh, nu este vorba despre o informare corectă a statelor membre. Întrebarea este dacă statele membre au făcut vorbire despre acest sistem de alertă după o analiză concretă și după un test. Acest lucru nu s-a întâmplat sau nu în toate statele membre. Ehm, de aceea, ehm, iarăși mi se pare foarte puțin șase luni de zile să ceri cuiva care nu este pregătit pentru așa ceva să-ți dea un răspuns concret. Mai mult decât atât, ehm, un al doilea punct care vreau să-l lansez în mod concret în dezbaterea de astăzi este acela că retragerea propunerii legislative actuale și venirea cu o nouă propunere, ă, atrage puțin ă, iz de întrebare dacă nu este din nou o strategie de a amâna din nou elaborarea unui cadru legislativ pe acest domeniu. Eu aș vrea să reflectăm cu toții cu mare seriozitate asupra acestor aspecte. Eu cred că este timpul maxim, dacă vrem să vorbim de eficientizare la nivel infrastructural, pentru ca noi să știm la orice moment sistemele decizionale din orice stat să știe la orice moment unde sunt necesare acțiuni concrete imediate, acțiuni pe termen mediu sau poate chiar pe termen lung. Ă, acest lucru ne-ar ajuta pe noi din punct de vedere politic extrem de mult. Pare o chestie neglijată, pare o chestie din punctul meu de vedere poate aș putea spune chiar ascunsă în mod intenționat și aș vrea să reflectăm cu toți asupra acestui aspect și să avem o opinie la sfârșitul dezbaterii de astăzi în ceea ce privește Um, elaborarea unui nou proiect de lege sau continuarea pe uh, baza legislativă existentă uh, și ținând cont aici și de aspectul de timp. Vă mulțumesc. Thank you, Mr. Luhan. I have one request for the floor by Mrs. Boscourt. Does anybody else want to come in? No, Mrs. Boscourt. Dankjewel, voorzitter.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 Ehm, da. Ehm, mulțumesc colegii pentru întrebările foarte concrete și foarte ehm, binevenite în acest context. Într-adevăr, aș vrea să focusăm, repet, puțin asupra beneficiilor rezultate din eh, existența unui cadru legislativ și unor astfel de sisteme de alertă la nivel european și apoi eh, despre aspectele tehnice. Ce vom face cu datele, cum le vom uh, clasifica, uh, uh, care țări vor vrea acces și la datele clasificate, care nu. Astea sunt chestii care cu siguranță vor face obiectul unor amendamente și unor dezbateri ulterioare. Dar aș vrea să mergem de la conceptul care, iarăși, aș vrea să știu din partea Comisiei în mod concret um, un deadline, um, un calendar, când putem și noi um, și în ce formă vorbi despre un raport concret legislativ la nivel uh, european, pentru că astfel de uh, sisteme de alerte sunt necesare în mod urgent la nivel european. De aceea aș uh, vrea din partea Comisiei un calendar concret cât se poate de curând. Apoi, în ceea ce privește consultarea doar parțială a statelor membre, aș vrea să menționez faptul că toate statele membre trebuie să fie incluse în procesul uh, de consultare înainte de a lua o decizie. Uh, nu cred că va fi opțiunea noastră de a obliga pe cineva să fie parte componentă uh, a acestui sistem, dar acest sistem trebuie să existe. Și în ceea ce privește, hai să spunem, approach-ul, abordarea în mod individual pe sisteme sau în mod colectiv pe toate sistemele, Comisia ne spune acum că vrea o uh, abordare colectivă. Iarăși este un obiect uh, de dezbatere, subiect de dezbatere pe care uh, îl putem dezvolta și în următoarele discuții. Um, abordarea colectivă cred că aduce câteva avantaje și putem focusa pe ele, um, dar iarăși să vedem în ce măsură este posibil și în ce măsură este și um, realizabil din punct de vedere financiar. Ehm, în ceea ce privește, ehm, iarăși, ehm, datele clasificate, aici cred eu că ministerele, nu numai de informatică, de comunicare din țările membre, dar și ministerele de interne și externe ale țărilor membre trebuie să aibă un cuvânt de spus. Și dacă îmi permiteți, asta este un, un, un advice către Uh, comisie ca aceștia să fie numai decât contactați în faza premergătoare, în faza de analiză, în faza de consultare. Um, așa că ce vă pot spune în momentul de față este doar că aș vrea ca toți colegii să citească cu mare atenție uh, acest raport, sau mai, mai bine spus, uh, rezultatele analizei făcute pe timp destul de limitat, dacă mă întrebați pe mine, de către Comisia Europeană uh, și să avem o dezbatere concretă data viitoare și până atunci, dacă se poate, uh, sau mai bine spus, cât se poate de curând, aș vrea din partea Comisiei uh, acel calendar concret. Vă mulțumesc. Thank you. The Commission would like to react to the suggestion that has been made. Mr. Heyman.